Dear colleagues, good afternoon. Uh, before... Bună ziua, dragi colegi. Înainte de a-i ura bun venit în mod oficial uh, domnului președinte Batistelli, haideți înainte de toate să adoptăm ordinea de zi. S-au făcut uh, următoarele modificări. La uh, punctul 11, schimbul de opinii în privința Uh, ridicării imunității lui Dan Nica a fost uh, anulată la cererea raportorului. Elementul 6. Votul în privința programului REFIT, um, situație, raportor domnul Kaufman, doamna Kaufman, va avea loc la finele uh, votării. Vreau să știu dacă aveți obiecții sau propuneri. S-ar părea că nu atunci considerăm că ordinea de zi este adoptată. Nu mai am și alte anunțuri de făcut, ceea ce ne permite uh, De fapt, trebuie să aprobăm și procesele verbale, verbale ale reuniunilor din 16 aprilie și din 6 și 7 mai. Vreau să știu dacă există obiecții. S-ar părea că nu. Deci procesele verbale sunt aprobate. Putem deci continua cu punctul 4 de pe ordinea de zi, îi urez bun venit între noi președintelui Oficiului European de, Breveti, de Brevete, domnul Benoit Batisteli. Precum știți, a avut loc o delegație recent la uh, Oficiul European de Brevete, uh, o deplasare găzduită de domnul președinte Batisteli și cred că vizita domnului președinte în comisia noastră pică la fix având în vedere uh, ultima, ultimul caz din partea Curții de Justiție, care anulează cooperarea sporită în ceea ce privește um, domeniul brevetelor. Domnule Batisteli, vă urez bun venit, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Sunt încântat să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi și țin să mulțumesc domnului președinte Svoboda pentru posibilitatea oferită de a vă face o prezentare în privința sistemului brevetelor european, priorităților și obiectivelor noastre. Um, între EPO și Parlamentul European au avut de mult uh, loc uh, relații rodnice. Este pentru a patra oară că vin în fața comisiei dumneavoastră și țin să subliniez că comisia juri a avut un rol foarte important de jucat în procesul care a dus la punerea în aplicare a regulamentului brevetului unitar. Introducerea pachetului brevetului unitar reprezintă un uh, punct foarte pentru Europa care încurajează Europa și competitivitatea sa uh, vis-a-vis -vis de Statele Unite și Asia. Uh, OEB este gata să se ridice la um, nivelul provocărilor mondiale. Înainte de toate, vă voi face o mică prezentare a valorii economice a brevetelor și apoi vă voi vorbi despre dezvoltările de ultimă oră din sistemul brevetelor, inclusiv în ceea ce privește brevetul unitar și dreptul material al brevetelor și armonizarea acestuia. Sistemul brevetelor este un contract, în fine, între Uh, societate și inventatori. Acest sistem se uh, bazează pe un sistem simplu de un contract uh, social între inventator și societate. Brevetul oferă deținătorului său tem dreptul temporar de, a um, de a-și proteja invenția și are un avantaj competitiv pe piață, reprezintă și o, un stimulent pentru uh, cercetare și dezvoltare și pentru inovare. În schimbul drepturilor ex exclusive, uh, uh, ceilalți pot profita de brevet, de invenție, Permiteți-mi să subliniez faptul că brevetul nu este întotdeauna cea mai bună soluție. Câteodată s-ar putea potrivi mai degrabă cu, um, companii, cu strategiile comerciale de a folosi secretul industrial. Dar pentru a folosi eh, secretul industrial eh, este un sistem destul de complicat. Trebuie să-ți eh, organizezi sistemul de informație în sânul companiei, dar și în relațiile cu subcontractanții, Uh, furnizorii, clienții și așa mai departe, în așa fel încât să nu poată avea loc litigii. Și dacă apar falii în sistemul de informație, atunci nu mai ești protejat din punct de vedere juridic. Apoi, invenția este păstrată secretă prin definiție, astfel încât alții nu pot avea acces la informațiile tehnologice în privința invenției și deci nu se pot baza pe aceasta pentru a uh, parcurge pași uh, de invenție suplimentari. Brevetul reprezintă un, un, are un mare beneficiu pentru societate, atât în ceea ce privește inovația, competitivitatea, creșterea socială și bunăstar, creșterea economică și bunăstarea socială. Societatea uh, acceptă să acorde deținătorului un um, drept temporar asupra informațiilor. În primul rând, um, generând uh, invenții care duc la inovație. Produse noi și mai îmbunătățite fac ca uh, alegerea consumatorilor să fie mai largă și să fie uh, și bunăstarea socială să fie extinsă. În fine, duce la prețuri mai mici pentru consumatori. În al doilea rând, informațiile tehnice sunt puse la dispoziție astfel încât uh, uh, invențiile ulterioare sunt uh, facilitate. Deținătorul trebuie să depună o descriere tehnică detaliată a invenției sale. Se cheamă, acest lucru se cheamă inovație cumulativă, descrisă de altfel și sub um, cu citatul din Isaac Newton, a sta pe umerii unui uriaș. Pentru a cuantifica eh, impactul economic al brevetelor, trebuie să știți că în septembrie 2013, împreună cu OAPI, Agenția Europeană pentru Armonizarea Pieței Interne, am publicat un studiu comun prin care se cuantifica pentru prima oară contribuția um, sectoarelor industriale care folosesc foarte mult proprietatea intelectuală. Am analizat mai mult de 600 de sectoare diferite și apoi am încrucișat bazele de date, cele care folosesc uh, proprietatea intelectuală foarte mult și cele care le folosesc proprietatea intelectuală mai puțin. Acest studiu, care este disponibil pe site-ul nostru, uh, pune la dispoziție niște informații foarte interesante uh, pentru indicatorii macroeconomici. Spre exemplu, arată că aproape 40% din PIB este generat de um, acele sectoare industriale care folosesc mult proprietatea intelectuală. De asemenea, reprezintă 38% din ocupare la nivelul UE. Există și alți indicatori și cu ocazia acestui studiu s-a, uh, precum v-am spus, a cuantificat pentru prima oară uh, impactul brevetelor asupra indicatorilor economici. Haideți să vorbim acum despre Oficiul European al Brevetelor. Cine suntem și ce facem? Misiunea noastră este de a acorda brevete și de a răspândi informațiile în privința brevetelor, sprijinind astfel inovarea, uh, competitivitatea și creșterea economică pe întreg teritoriul Europei printr-un angajament de înaltă calitate și prin servicii eficace. Iată harta noastră. Noi suntem o instituție interparlamentară, nu suntem o agenție UE. Am fost creați în baza unui tratat semnat în 1973. Am lansat operațiunile în 1978, moment în care uh, nu eram uh, răspândiți decât în șapte țări. Acum suntem răspândiți în 38 de țări Ni se vor adăuga Bosnia, Herțegovina și Muntenegru în curând și de curând am semnat un uh, acord cu Marocul care face ca de la 1 martie Marocul să recunoască brevetul, uh, brevetele europene și cred că aceasta este o modalitate de a ne uh, spori acoperirea geografică și influența geografică. fără să limităm, deci, uh, numărul statelor membre. Noi suntem uh, cea mai mare instituție interguvernamentală, uh, cea de-a doua cea mai mare instituție interguvernamentală din Europa, suntem un jucător global la nivel european. Avem angajați 7.000 de uh, oameni de știință, de ingineri dintre care 4250 de examinatori în alt calificați. Suntem o instituție care își asigură singură finanțarea, nu primim fonduri nici de la statele membre și nici de la alte instituții internaționale sau europene. Și nu doar că nu suntem dependenți financiar de statele membre, dar chiar și generăm um, bani pentru statele membre, având în vedere că împărțim cu acestea jumătate din uh, veniturile um, pe baza brevetelor, veniturilor anuale. Ceea ce face că bugetul nostru este de 2 miliarde de euro, dintre care 400 de miliarde sunt uh, vărsate către statele membre. cum stă situația în ceea ce privește cererile de brevet. E bine, aceste cereri au crescut în ultima vreme, la nivel global, evident și în Europa, lucru care se poate vedea din acest grafic. Am, rata cererilor a crescut cu circa 3% pe an din, în ultimii 15-20 de ani am ajuns la 274.000 de de cereri anul trecut, spre exemplu. Care este originea acestor cereri de brevet? Ei bine, iată, aici găsiți o statistică foarte interesantă. 65% dintre aceste um, cereri de brevete provin din țări neeuropene și 35% din țări europene. Puteți vedea aici că utilizatorii principali sunt cei americani, reprezentând un sfert din cereri, apoi Japonia, după care Germania, prima țară europeană din clasament cu 11%, și apoi China cu 9%, Corea 6% și Franța, cea de-a doua, cea mai mare economie din Europa, cu 5% pentru a avea o pentru a înțelege care sunt rațiunile acestei schimbări, trebuie să știți că cu trei ani în urmă China era pe același nivel cu Franța, regăsindu-se la o pondere de 5%. În trei ani, China a avut, înregistrat o creștere, creștere de circa 18%, Franța rămânând la poziția inițială de acum trei ani. Care este strategia noastră? E bine, prioritatea noastră este de a ne menține și îmbunătăți uh, calitatea brevetelor europene. Prin calitate, noi înțelegem brevete foarte temeinice din punct de vedere juridic. Deci, în ceea ce privește potențialul economic și comercial, acesta revine deținătorilor, dar noi vrem să ne asigurăm că temeiul juridic este unul ă, foarte solid. Suntem convinși că această calitate este un ă, element cheie pentru păstrarea valorii ă, sociale și economice a brevetului. Ehm, sistemul nostru se bazează pe îmbunătățirea eficienței, a calității și pe ehm, îmbunătățirea armonizării sistemului brevetelor. Au <clears throat> lansat ehm, cinci foi de parcurs care au fost semnate de toate statele membre O parte din uh, uh, personal nu este foarte mulțumit de uh, tendințele actuale. Câteodată câteodată s-a ajuns ca atmosfera de lucru de la OEB să fie destul de înveninată. Trebuie să știți că toată pregăti- toate pregătirile noastre au fost uh, foarte temeinice. Um, foaia de parcurs în ceea ce privește resursele umane de asemenea a fost uh, și este foarte solidă. Într-adevăr, au fost puse multe aspecte, au fost puse în aplicare aspectele acestei reforme care au adus deja um, un impact pozitiv pentru oficiul nostru. Acest paș se bazează pe principiile convenite comun pe plan global în ceea ce privește dreptul muncii. Am, uh, am încercat să respectăm jurisprudența autorităților judiciare, de exemplu Tribunalul Internațional în uh, a Organizației Muncii. Deci, după această prezentare pe scurt a strategiei, haideți să vă dau câteva exemple de succese recente. Primul exemplu se referă la un nou serviciu pe care îl oferim, traducerea brevetelor pe care l-am dezvoltat de curând, pentru a putea înțelege importanța acestui nou instrument, permiteți-mi să subliniez următoarele. Calitatea unui brevet este determinată de uh, extinderea uh, cercetării făcute pe marginea unei invenții pentru a ne asigura că invenția respectivă este cu adevărat nouă. Este așa numitul criteriu al uh, noutății. Această cercetare trebuie să se desfășoare nu doar pe baza fostelor uh, brevete, dar trebuie să cuprindă ceea ce numiște, numim noi uh, informațiile disponibile și într-o lume în care tot mai multe brevete sunt uh, redactate în limbi neeuropene, una din principalele provocări cu care ne confruntăm este bariera lingvistică. Cu cât avem mai multe brevete în limba japoneză, în limba chineză, cu atât este mai dificil să accesăm cantitatea de informații deja existentă. Deci avem nevoie de instrumente care să permită nu doar examinatorilor uh, brevetelor, dar întregii comunități economice și științifice să aibă acces la aceste informații deja existente. Acesta este motivul pentru care am dezvoltat acest nou uh, serviciu numit Patent Translate, uh, traducerea brevetelor în colaborare cu Google și suntem singurul oficiu de bravete uh, de pe glob care pune la dispoziție non-stop acest instrument celor care uh, doresc. Este vorba de 32 de um, limbi, um, printre acestea, pe lângă limbile europene, în limba chineză, japoneză, coreană și rusă. Este un uh, serviciu folosit nu doar de examinatorii noștri și examinatorii din alte oficii pentru brevete, dar și de publicul general și am ajuns la un număr de 23.000 de cereri de traduceri în fiecare zi. Desigur, aceste traduceri nu au nicio valoare legală, însă sunt utile pentru a putea selecta, alege documentele pertinente din uh, volumul imens de informații existent și apoi dacă îți dorești ca elementele respective să primească o valoare legală, atunci ele trebuie să fie, textele respective trebuie să fie traduse de traducători autorizați. Un alt exemplu se referă la brevetul unitar. Trebuie să înțelegem că în momentul în care Oficiul European pentru Brevete a fost creat în urmă cu 40 de ani, um, nu a fost uh, finalizat. La momentul uh, respectiv a fost creat un sistem cu autoritate centrală de autorizare care trebuia să livreze un, uh, un brevet unitar în toate statele membre. Validitatea nu este însă automată. Titularul de brevet trebuie să decidă în ce țară dorește să-și uh, valideze brevetul și apoi opera, această operațiune de validare a brevetului transformă brevetul european într-un brevet uh, național. Deci dacă îți validezi brevetul european în Germania, Franța, Regatul Unit și țările de, de, de jos, uh, țările unde se întâmplă cel mai des operațiunea de validare a brevetelor, brevetul european devine unul uh, german, uh, francez, olandez, uh, britanic și așa mai departe. Și apoi este guvernat de, de tribunalele naționale în cazul unor litigi și tribunalele respective pot adopta decizii diferite, astfel încât până la urmă, pornind de la un singur brevet, obții mai multe brevete. Deja în anii 70 s-a prevăzut completarea acestei prime părți a brevetului european, așa cum l-am cunoscut în ultimii 40 de ani, cu al doilea pas, și anume brevetul unitar. S-a ajuns la o decizie după decenii de discuții la această cooperare consolidată și, crear, și adoptarea Regulamentul european care cre- creează brevetul unitar european. S-a făcut o legătură cu tratatul nostru original și s-a creat un nou tribunal uh, privind uh, brevetul unitar. Care vor fi consecințele acestei uh, decizii? Calitatea va fi păstrată, este cea garantată de Oficiul European pentru Brevete și anume brevetul unitar va fi uh, un brevet european acordat de OEB, care va fi val, uh, validat în mod automat în cadrul OEB și va fi uh, valabil pe teritoriul a celor 25 de state membre participante la această cooperare consolidată. Al doilea element esențial pentru succesul acestei, acestui uh, brevet este că oferim societăților europene uh, să aleagă diferitele forme de protecție a brevetelor. Pot să aleagă o protecție națională, pot să aleagă protecția europeană clasică sau ar putea să aleagă o a treia opțiune și anume pro- protecția oferită de brevetul unitar. Deci le pune la dispoziție societăților comerciale flexibilitatea de care au nevoie pentru a-și alege instrumentul cel mai uh, potrivit strategiilor lor economice. Acest uh, brevet unitar reprezintă o imensă simplificare față, uh, în comparație cu sistemul uh, european de brevete, pentru că la OEB va fi necesar un singur pas administrativ pentru a ajunge la o protecție oferită în 25 de state membre, spre deosebire de situația actuală, în care pentru a avea o protecție în 25 de state membre trebuie să treci prin proceduri în fiecare din cele state membre. Acest lucru aduce cu sine o imensă reducere a costurilor și am reușit să stabilim comisioanele uh, astfel încât se ajunge la o reducere a uh, costurilor administrative de până la 70% și în plus vom spori securitatea juridică pentru că nu vom mai avea dif- uh, jurisprudențe naționale diferite, ci vom avea o decizie luată de o curte, de un tribunal uh, unic, care, an după an, va crea o jurisprudență relevantă pentru toți actorii. Deci acestea sunt elementele noi aduse sistemului uh, brevetelor de punere în aplicare a pachetului privind uh, brevetul unitar. Care este situația acum, la doi ani după luarea deciziilor politice la nivelul Uniunii Europene? Am progresat foarte bine în ceea ce privește Tribunalul pentru Brevetul Unic fiind vorba de un uh, tratat, acesta trebuie să fie ratificat uh, pe plan național. 13 state membre din cele 25 trebuie să îl ratifice pentru a putea fi uh, pus în aplicare acest regulament și pentru a demara lucrările acestui tribunal. Mai avem nevoie de Germania, Regatul Unit și Franța pentru a ajunge în această situație sper că în urma deciziei uh, Curții Europene de Justiție de luna trecută, amintită de președintele Comisiei Jurii în uh, introducerea, în, uh, la începutul acestei dezbateri, este o decizie importantă pentru că a înlăturat ultimul obstacol juridic, indicând foarte clar că temeiul juridic al acestui nou sistem este unul solid, aliniat uh, dreptului uh, comunitar și că poate fi pus în aplicare fără niciun fel de risc uh, juridic. Sperăm că astfel se va da un imbold activităților de ratificare a acestui tratat, astfel încât în 2016 să putem elibera primul brevet unic. Mai există un alt aspect important uh, pe marginea căruia va trebui să luăm o decizie și anume nivelul taxelor. Știți că în momentul în care se, se uh, eliberează un brevet, în fiecare an trebuie plătită o taxă pentru a păstra uh, drepturile asupra brevetului respectiv. Dacă nu achiți suma respectivă, drepturile exclusive sunt, sunt pierdute asupra brevetului respectiv. Deci nu putem, uh, nu putem uh, adăuga, face o adunare a taxelor din cele 25 de state membre actuale. Deci mm, nu putem să facem o adunare pur și simplu a celor 25 de taxe naționale, ci acum discutăm de stabilirea uh, unui nivel care să fie atrăgător pentru mediul de afaceri. După multe discuții, după multe simulări, am ajuns la concluzia că această decizie trebuie luată de statele membre în cadrul unui uh, organism uh, special care face parte din Consiliul de Administrație a Oficiului European pentru uh, Brevete propunem ca aceste taxe să se afle la nivelul celor mai mari patru țări, uh, adică țărilor unde se validează cele mai multe brevete, deci Germania, Franța, țările de jos și uh, Regatul Unit și plătind uh, costul respectiv se obține o protecție în toate cele 25 de state. Și Aș dori să insist asupra importanței sprijinului Parlamentului European pentru a convinge statele membre că prima prioritate a brevetului unic nu este de a genera resurse pentru oficiul european de, de brevete, ci să, ca acest brevet unic să fie atractiv pentru economia europeană. Și ar fi uh, bine să avem uh, taxe, comisioane cât mai reduse Să sperăm că vom avea o decizie până la sfârșitul acestei luni, ceea ce ne va permite să eliberăm, după cum am spus, primul uh, brevet unic în anul 2016, uh, în momentul în care tribunalul va funcționa. Și acum permiteți-mi să închei prin uh, a aminti provocările multilaterale cu care ne confruntăm. Știți că în lume regulile sunt diferite în funcție de țări, există criterii diferite pentru acordarea brevetelor, cadre de reglementare diferite a brevetelor. Normele privind brevetele sunt foarte diferite în SUA față de Europa și ce încercăm este să armonizăm aceste norme, aceste proceduri, aceste practici, tocmai pentru a simplifica viața utilizatorilor, societăților comerciale și pentru a le permite să-și folosească cât mai eficace brevetele peste tot în lume. Armonizarea este desigur un proces de lungă durată care nu se poate întâmpla peste noapte și lucrăm la diferite nivele pentru a accelera procesul de uh, armonizare. Un nivel este unul uh, tehnic și procedural. Am creat un fel de adunare uh, ad hoc, uh, neoficială, numită IP, IP5, la care participă SUA, Japonia, China, Corea și Europa și Oficiul European pentru Brevete reprezintă Europa, ceea ce ne permite să influențăm modul în care evoluează sistemul global Uh, de brevete. Lucrurile evoluează foarte bine, înregistrăm progrese, de exemplu, suntem pe cale să creăm un dosar uh, global care va permite ca printr-un singur dosar să depui cereri de primire a unui brevet la mai multe oficii. Există și alte progrese tehnice înregistrate, dar nu aș dori să mă lungesc prea mult. Vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde oricăror întrebări pe care le aveți referitoare la această temă. Există și o altă dimensiune a armonizării, numită armonizarea dreptului uh, material al uh, brevetelor privind regulile și principiile care țin de Uh, competențele statelor membre și nu de cele ale OEB sau ale UE. Aici aș dori să subliniez că ne confruntăm cu o provocare și anume alegerea pe care trebuie să o facem între purtarea unor discuții bilaterale, de exemplu, cu SUA sau de a promova soluții multilaterale. Și Uh, există această temă de actualitate și anume uh, negocierile TTIP și știu că Parlamentul European și Comisia Jurii urmăresc îndeaproape discuțiile privind uh, TTIP și aș dori să vă mulțumesc pentru interesul pe care îl dați acestor negocieri. În ceea ce privește drepturile de autor, din punctul nostru de vedere, uh, nu, uh, credem că și TTIP ar putea să contribuie la armonizarea uh, normelor și cred că ar trebui să ne gândim în același timp și la organisme multilaterale pentru a înregistra progrese mai relevante. Există un organism unde se înregistrează uh, unde se înregistrează progrese. Există un uh, subgrup al uh, Oficiului Mondial pentru Drepturile Intelectuale unde există, se poartă asemenea discuții. Este grupul numit B+, de, B+, de la OMPI și unde se înregistrează progrese, după cum am spus, pe marginea acestor elemente. Deci, uh, domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să închei această prezentare subliniind faptul că sistemul european de brevete este o poveste de succes. În ultimii 40 de ani am reușit să dezvoltăm un instrument eficace care a promovat inovarea, oferind astfel Europei un rol de lider în acordarea de brevete pe plan global. Vom uh, completa această, acest sistem uh, prin uh, brevetul unic și prin, prin uh, Tribunalul European privind brevetul unic. Și OEB va contribui în, continu, în continuare la competitivitatea economiei europene și a întreprinderilor mici și mijlocii europene. Vă mulțumesc pentru atenție și o să vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări sau pentru a vă asculta remarcile, dacă aveți remarci. Vă mulțumesc. Thank you, uh, President Batistelli. Mulțumesc, domnule președinte Batistelli pentru această prezentare foarte utilă, zic eu, pentru membrii comisiei noastre. Cred că vorbesc în sentimentul tuturor membrilor noștri când spun că puteți conta pe sprijinul nostru cât privește aceste taxe și participarea statelor membre. În sfârșit, vă mulțumesc încă o dată și fără alte preliminari vreau să întreb pe colegii noștri, pe membrii comisiei, dacă au întrebări. Domnul Axel Foss. Herr, ich glaube, doch, es funktioniert. Herr Battistelli, recht herzlich. Domnule Batistelli, aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Aștept să vă puneți căștila. <laughs> Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, care cred că ne demonstrează cât de important este oficiul european pentru brevete, pentru economiile țărilor noastre și uh, mi se pare foarte bine că ne-ați uh, prezentat toate aceste elemente. Pe noi ne interesează cel mai mult uh, problemele cu care s-ar putea să ne confruntăm. Pe de o parte, ați amintit uh, TTIP, uh, față de care am avut o reacție adecvată din partea comisiei noastre jurii. Uh, pe mine mă interesează brevetul unic, care nu a fost pus în aplicare așa cum ne-am fi dorit uh, noi, poate dorințele noastre au fost prea mari și eu nu sunt sigur cât de cât de rapid va fi procesul de ratificare al brevetului unic de către statele membre. Poate nu înțeleg cât de important este acesta. Mă miră puțin aceste litigi legate de nivelul taxelor. Din punctul meu de vedere, mi se pare că am putea să argumentăm în următorul sens, să ne orientăm uh, după taxele din uh, cele patru state unde se depun cele mai multe uh, brevete, mi se pare că este un compromis bun pentru că plafonăm dintr-un anumit punct de vedere costurile și avem și avantaje economice în același timp și dacă am înțeles eu bine lucrurile, cred că societățile comerciale sau cei care depun un uh, brevet nu vor fi interesați să primească un brevet unic dacă taxele pe care trebuie să le achită pentru primirea acestuia vor fi prea mari. Drept urmare, uh, pentru Parlamentul European va fi foarte important să, să spună că mm, aceste taxe uh, nu trebuie să determine până la urmă succesul uh, noului uh, sistem. Dreptul mare, cred că propunerea pe care ați uh, amintit-o dumneavoastră, bazată pe cele patru state, este un element foarte important. Și cred că ar trebui să cerem statelor membre să lucreze pe baza acestei uh, propuneri pentru că ea reprezintă un bun echilibru între interesele econ- uh, economice și o respectare a tuturor, uh, a intereselor tuturor statelor care participă la brevetul unic și cred că, din punctul meu de vedere, merită să sprijinim această propunere. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Căstar. Vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră, foarte inter... informațiile foarte interesante. Am rămas legată de trei puncte. În primul rând, există o diferență între inovări tehnice și sociale care pot fi brevetate, pentru că, de regulă, ne gândim la inovații tehnice și aș dori să vă întreb dacă și o inovație socială ar putea să fie brevetată și există, care este ponderea între uh, brevetele oferite pentru inovări sociale și uh, cele oferite pentru inovări tehnice? Și apoi, uh, care sunt activitățile dumneavoastră din punctul de vedere al protejării unui brevet? Dacă se depune un brevet și acesta este Uh, copiat de alte societăți comerciale. ocupați și de aceste, de aceste probleme. Și al treilea punct, dacă v-am înțeles eu bine, în legătură cu negocierile purtate cu Statele Unite pentru uh, parteneriatul strategic uh, de investiții, aveți îngrijorări în ceea ce privește evoluțiile potențiale economice și sociale. Mulțumesc, domnul Crisogonos, să recomandăm. Mr. President, uh, thank you for... Domnule președinte, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Articolul 30 din uh, regulamentul pentru angajații dumneavoastră permanenți spune că președintele oficiului poate să specifice care sunt condițiile în care se poate exercita dreptul la grevă de către angajații dumneavoastră, iar aceste condiții și termeni spun că există un termen maxim sau o perioadă maximă de grevă și așa mai departe. Se pare că dumneavoastră îi împiedicați pe angajații dumneavoastră să exercite dreptul la grevă. V-ați consultat cu Biroul Internațional al Muncii înainte de a adopta aceste prevederi legate la grevă, având în vedere Convenția Internațională în materie? Și apoi, ce credeți? Tribunalul de apel de la Haga a spus că încălcările dreptului muncii nu pot fi numai justificate pe baza imunității jurisdicționale, așa cum a făcut-o oficiul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Eh, Mr. Cavada. Domnule Cavada, e o greșeală, nu am cerut cuvântul, mă scuzați, <laughs> pentru mine a fost clar. Domnul Anderson. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea de înaltă ținută pe care ne-ați făcut-o și aș avea o întrebare. Ați avea un sfat pentru noi, oamenii politici, adică dacă dorim să nu ne trezim într-o situație în viitor în care companiile mari, multinaționalele vor putea să angajeze o armată de avocați care să uh, profite de sistem și de competitorii mai mici din sistem, concurenți. În Statele Unite s-au înființat acei patent trolls, un fel de organisme parazite care fagocitează sistemul. Aveți o idee bună pentru noi, oamenii politici europeni, pentru a putea evita o astfel de evoluție. Vă mulțumesc! Acestea sunt întrebările. Domnule președinte, aveți cuvântul. Din nou. Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, răspunde în franceză, una dintre cele trei limbi oficiale ale oficiului nostru. Domnule Foyles, vă mulțumesc pentru sprijinul pe care uh, îl aduceți în ce privește soluția noastră top 4 pentru nivelul taxelor sau redevențelor, cred că trebuie să găsim un echilibru între mai multe factori, trei factori. În primul rând, brevetul unic sau unitar trebuie să fie și atractiv din punct de vedere al afacerilor, al economiei. Apoi, problema bugetară pentru acest brevet unic, pentru că să nu uităm că el vizează 25 din cele 28 de state membre. Iar din cele 38 de state membre, atunci 13 țări care nu fac parte, trebuie să vedem în ce măsură ele trebuie sau probabil nu să participe la acest efort. Deci neutralitatea bugetară este importantă aici. Apoi, în rândul statelor membre trebuie să există posibilitatea de a genera niște venituri care să poată să le permite să financeze acțiuni de sensibilizare legate de proprietatea intelectuală industrială și așa mai departe. Însă, pentru mine, primul obiectiv menționat mi se pare cel mai important dintre cele trei. Iată de ce am condus o serie de consultări în rândul părților interesate, principalii actori din Europa, dar nu numai, clienții noștri principali venind, de fapt, din afara Europei. Și consider că această propunere se va bucura probabil de sprijinul majorității. Ea reprezintă, așadar, o soluție de, com- de compromis, de echilibru. În ce privește întrebarea domnului Köster, Köster Vreau să vă reamintiți că doar inovațiile tehnice pot fi brevetate. Obișnim să spunem că un brevet este o soluție tehnică pentru o problemă tehnică. Deci, tot ce nu ține de tehnic iese din domeniul de aplicare a brevetului, inovațiile sociale sau în alte domenii, așadar nu sunt brevetabile și nici ideile nu sunt brevetabile. Așadar, e un domeniu destul de bine circumscris și definit și care vizează mai cu seamă procesele și produsele industriale, care, bineînțeles, din ce în ce mai mult au și un corolar digital, deci și de servicii, însă, încă o dată, acesta este cadrul de care vorbim noi și anume inovațiile sau inovarea tehnică. Aveți dreptate să insistați, pentru că la ce servește să dai drepturi dacă nu sunt respectate aceste drepturi și dacă nu există mecanisme, mijloace pentru a face acest lucru. Însă aceste competențe nu au fost acordate oficiului nostru. Noi suntem strict competenți pentru sau în domeniile care ne-au fost acordate ca atare de statele membre și tot ce înseamnă acordarea de brevete. Tot ce se învârte în jurul acestui aspect uh, sau ce urmează după lupta împotriva produselor contrafăcute și așa mai departe, rămâne o competență națională. Un pic, probabil, o competență comunitară, dar în mare, mare parte ține de competența statelor membre. Cât privește TTIP-ul, ce vreau să spun? Astăzi avem cele două părți în discuții. Partea americană este foarte precisă în ceea ce privește procedura legată de brefete. Pe de altă parte, delegația UE nu are aceleași competențe juridice și tehnice în acest domeniu al brevetelor. Deci să fim foarte atenți. Adică să nu facem un târg prost, pentru că în procedura de brevete anumite chestiuni care par minore pot să fie importante. De pildă, această perioadă de grație, un mecanism important pe care noi l-am promovat în Europa și alții ne-au copiat. O regulă simplă primul venit, primul servit. Cine a depus primul brevetul acesta este cel care îl deține. În Statele Unite însă nu uh, este suficient. Există o adevărată căutare pentru a identifica adevăratul inventator și atunci mijloacele puse la dispoziție sunt altele pentru a identifica cu adevărat autorul propunerii de brevet. Poate să pară o chestiune tehnică, dar asta este pur și simplu esențial pentru ecosistemul brevetelor. Așadar, încă o dată, nu cred că aici, la negocierile de, TTIP, de la TTIP, ar trebui să fie discutate gen, acest gen de, de, de lucruri. Apoi, uh, mi-a spus întrebări, întrebări în legătură cu dreptul de grevă. Vreau să vă spun că în cazul reformelor sociale pe care le-am pus în aplicare, pentru prima dată am recunoscut dreptul la grevă în cadrul oficiului brevetelor, care nu era recunoscut până acum. Apoi acest drept este încadrat uh, printr-o serie de reguli și care trebuie să fie respectate. În primul rând, în relațiile sociale, trebuie să fie o armă de ultim recurs. Nu trebuie să fie o drept la grevă permanentă. Nu, dacă au eșuat negocierile, da, atunci există acest drept, acest ultim drept de grevă. Vreau să vă spun că în statele membre care fac parte din oficiul brevetelor sunt și țări care nu recunosc dreptul la grevă al funcționarilor. Iată, eu, legal, am recunoscut acest drept la grevă pentru angajații oficiului. Cât privește consultările cu autoritatea noastră de tutelă administrativă, tribunalul de pe lângă BIT, ne-am inspirat din regulile pe care această instituție le-a consfințit și vreau să spun că în 95 până la 97 la cazuri din cauzele sau recursurile formate împotriva noastră, noi suntem câștigători. Deci, încă o dată, noi nu am împiedicat dreptul la grevă să se manifeste. Din păcate, anul trecut au fost mai multe zeci de zile de grevă care au avut loc la noi cu o participare medie de 12%, ceea ce privește cauza pe rol sau mai bine zis hotărârea de la Haga, o jurisdicție națională nu poate să judece cum funcționează uh, o organizație internațională, chiar dacă ea intervine în funcționarea UE. Curtea de Justiție este foarte atentă la aceste norme, norme de imunitate care nu sunt menite a proteja chipurile, privilegiile uh, funcționarilor internaționali, nu, tocmai pentru a garanta orice fel de amestecuri sau interferențe din partea jurisdicțiilor naționale. A existat o, o, o singură judecată de acest gen la Haga, restul acțiunilor formulate împotriva noastră s-au soldat cu eșec. Aici, ce s-a întâmplat? A existat o eroare. Guvernul țărilor de jos ne-a sprijinit în uh, această acțiune formulată în recurs pe lângă în alta curte uh, a țărilor de jos. În sfârșit, pachetul social pe care noi putem să-l uh, propunem la oficiu este foarte generos Uitați-vă așadar peste raportul social pe care noi îl publicăm în fiecare an. Noi am fost, am fost primul președinte care a patronat o astfel de publicare. Aveți acolo toate datele în legătură cu salarii, cu pensii, cu îngrijirile medicale, um, posibilitățile de educație pentru angajații noștri, vacanțe, concedii, etc și veți vedea că acest sistem este cât se poate de generos și sunt mândru că am putut ajunge la un astfel de nivel, însă pentru asta trebuie să ai și bani pentru a finanța aceste acțiuni și asta pe termen lung. Dacă nu putem să facem treaba asta, bă, statele membre vor trebui să se angajeze pentru că ei sunt garanții angajamentelor noastre. Deci toate politicile pe care eu le conduc vizează ameliorarea calității, ci estei muncii noastre pentru a avea același nivel înalt de furnizare de servicii pentru economia europeană. O soluție simplă, simplistă, ar fi creșterea tarifelor. Pur și simplu. Eu cred că asta dorește și așteaptă sectorul economic european. În sfârșit, domnule Anderson, eu cred că ceea ce se reproșează în general sistemului de brevete, când e cazul, nu se leagă de principiile sale, ci se leagă de disfuncțiunile care pot să mai aibă loc. Și vreau să spun că aici campionii sunt americanii și nu Europa și majoritatea reproșilor care sunt făcute, mai de seama acești patent troll, uh, bun, acest fenomen nici nu există în Europa. El este însă extrem de prezent în Statele Unite. Deci avem reguli și norme în Europa, asta este clar, și apoi există și diferențe culturale. Oficiul american acordă brevete mult mai ușor decât uh, oficiul european. Există multe brevete care sunt recunoscute în Statele Unite, dar nu sunt recunoscute în Europa. Și americanii conform sistemul lor social, consideră că justiția trebuie să tranșeze. În Europa avem o altă percepție, o altă concepție. Oficiul trebuie să fie riguros și selectiv la intrare și atunci să nu mai avem uh, foarte multe litigii. Și atunci normele judiciare Uh, și care vor fi aceleași în cadrul, în cadrul brevetului unic, ne vor asigura că avem în continuare un sistem echilibrat. Și atunci eu nu mi-aș dori ca aceste derive americane să fie importate în Europa. Din potrivă, eu zic că este bine că americanii își reformează încetul cu încetul sistemul și îl apropie mai mult de al nostru, ceea ce va duce la un mai mare echilibru pe plan internațional. Și asta mai arată importanța acestui soft power european când vine vorba de brevete, mulțumită faptului că Europa a știut să-și adune împreună competențele prin intermediul acestui uh, brevet, uh, oficiu de brevete. Vă mulțumesc, domnule președinte, am răspuns la întrebări. Mr. President, thank you for... Domnule președinte, vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care le-ați dat întrebărilor. Nu văd să mai fie și alte cereri de luare de cuvânt. Țin să vă mulțumesc încă o dată pentru timpul pe care ni l-ați acordat astăzi. Nu i-am salutat și pe colegii dumneavoastră care sunt prezenți în sală. Așa că o fac acum, urându-le rămas bun și încă o dată mulțumindu-vă dumneavoastră pentru prezența de astăzi și pentru continuarea cooperării dintre noi.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 Puteți să, putem să continuăm acum cu punctul 5 de pe ordinea de zi și anume audierea în privința necesității unor standarde minime la nivel european pentru procedurile civile. Țin să urez bun venit uh, domnului Burkhard Hess, director executiv al Institutului Max Planck de la Luxemburg. De asemenea, bun venit uh, doamnei Eva Storscrub de la Universitatea din Uppsala și bun venit de asemenea binecunoscutei noastre invitate Diana Wallis, președinte al Institutului Juridic European și domnului Michael Schotter, uh, șef al unității de politici în domeniul uh, justiției civile. Bun venit tuturor și voi da acum cuvântul imediat domnului Burkhard Hess. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mi-am pregătit prezentarea în limba engleză Însă aș dori să vă o prezint în limba germană. Vă mulțumesc pentru că m-ați uh, invitat la această audiere. O să vă vorbesc despre convergența procedurilor civile în Europa. Aș dori să încep de la situația regăsită acum în Europa. Dacă vă uitați pe această imagine, vedeți uh, tabelul de marcaj judiciar și, uh, și performanța diferitelor sisteme de drept civil din Europa și se pune întrebarea dacă ne aflăm pe drumul convergenței dreptului procedural. Ei bine, diferențele între performanțele sistemelor uh, dreptului civil în Europa se bazează nu doar pe uh, sunt explicate nu doar de proceduri diferite, dar și de uh, sisteme procedurale diferite, de bugetele sistemelor care duc la un sistem tehnic uh, diferit, uh, rolurile părților civile sunt diferite și există, după cum am spus, diferențe procedurale. Și mie mi se pare că un punct de vedere foarte important, tocmai de aceea v-am pregătit și această imagine, se leagă de finanțarea diferită a sistemelor judiciare din statele membre. Și aici puteți uh, recuno- uh, recunoaște cât de diferit sunt finanțate sistemele judiciare în uh, Europa. Cu cât, cu cât verdele este mai închis, Uh, pe această imagine, cu atât uh, sistemele sunt mai bine finanțate și la vârf se află uh, Luxemburgul. Eu sunt puțin influențat din acest punct de vedere, însă în Luxemburg 140 de euro pe cap de locuitori merg sistem, către sistemul de justiție. În Spania doar 32 de euro, de exemplu, pe cap de locuitor. Și există, am văzut mai înainte performanța diferită a sistemelor judiciare, Luxemburg este cam pe primul loc, nu cred că este o surpriză. În Franța se plătește 61 de euro uh, în fiecare an, dar se află pe același loc comparativ cu perform- uh, din punct de vedere al uh, performanței comparativ cu Spania. În Spania, 10 judecători la cea mai înaltă instanță iau decizia și guvernează toate instanțele naționale. În Germania este vorba de 92 de judecători. În uh, Spania există o populație de 41 de milioane de euro, în Germania pe de altă parte 80 de milioane de, euro, 80, uh, 80 de milioane de locuitori. Deci vedem cât de diferite sunt aceste sisteme și avem nevoie de coordonare și de o competiție între sistemele judiciare uh, naționale. Și aș dori să vă prezint două perspective. Pe de o parte cea a dreptului comunitar și pe de altă parte cea a statelor membre. Din punctul de vedere al dreptului comunitar, piața unică trebuie să devină competitivă, ceea ce înseamnă că litigiile uh, transfrontaliere ar trebui să fie coordonate și știți foarte bine că această coordonare este posibilă prin intermediul la mai multor instrumente, începând de la regulamentul Bruxelles 1, un regulament uh, relativ uh, simplu care permite o coordonare principială. Pe lângă acest regulament există și instrumente mult mai cuprinzătoare. Unul din uh, cele mai noi se referă la regulamentul privind disponibilizarea conturilor europene, care prevede norme procedurale detaliate care impun parțial anumite standarde minime. Și am ajuns astfel la această temă dacă Europa are nevoie de standarde minime când vine vorba de uh, normele procedurale. Kurt Lennart a ținut în ianuarie o prezentare interesantă privind încrederea reciprocă și a afirmat că încrederea reciprocă în sistemele judiciare ale statelor membre poate funcționa doar dacă doar dacă va exista o legislație care să permită acest lucru. Deci, uh, încrederea este generată și este promovată prin uh, normele procedurale, punerea în aplicare a unor norme procedurale. Și cred că are dreptate. Fără uh, fără aceste norme procedurale despre cum sunt uh, transmise documentele părților, nu se va ajunge la o încredere reciprocă între sistemele naționale care sunt atât de diferite. Și acum, uh, care este, nu știu, ceva nu a funcționat bine cu prezentarea mea, aș dori să ajung la perspectiva statelor membre. So, hier bin ich. Entschuldigung. Îmi scuze, am găsit imaginea. Pentru statele membre, primul pas, și aici există deficite foarte mari din punctul de vedere al punerii în aplicări, primul pas este reprezentat de buna punere în aplicare a uh, regulamentelor, a directivelor europene, astfel încât regulamentele, prin măsuri însoțitoare, să fie, uh, să fie uh, transpuse în dreptul național și pentru regulamentul uh, nou care a intrat în vigoare acest an, acest punct este unul central și Comisia Europeană trebuie să vegheze ca, astfel încât statele membre să ia aceste măsuri uh, necesare. Între statele membre uh, s-a generat o competiție între sistemele naționale, între, pentru că s-au creat piețe de servicii uh, juridice. Uh, și dacă vă gândiți la litigiile financiare, marile litigi, litigii uh, financiare uh, se desfășoară în Londra. Când vine vorba de litigiile privind drepturile de autor, se desfășoară în Düsseldorf, mai ales în țările de jos și în Regatul Unit și uh, tribunalele permanente stabilite prin regulamentul Bruxelles 1 permit crearea acestei concurențe și trebuie să înțelegem că uh, instrumentele europene au promovat această concurență, care nu este neapărat un lucru rău, pentru că uh, pot susține uh, modernizarea întregului uh, sistem, însă poate fi și abuzată. Să vă dau uh, un exemplu. Nu de mult a intrat în vigoare noul regulament privind insolvența și există o concurență foarte mare în Europa din punctul de vedere al restructurării societăților uh, comerciale. Și uh, instrumentul uh, existent în Regatul Unit este unul uh, care are foarte mult succes. Din păcate, regulamentul privind uh, insolvența definește domeniul de, aplic- de aplicare printr-o anexă. Uh, anexă în care regăsiți uh, normele naționale și procedurile naționale care sunt guvernate de acest regulament. Acest lucru este prevăzut de regulament. Și dacă statele membre nu numesc anumite instrumente, atunci nu sunt guvernate de acest regulament, ceea ce s-a întâmplat cu instrumentul din uh, Regatul Unit. Deci există și posibilitatea de a avea un opt-out tehnic Uh, astfel încât să nu mai fie acoperit de cadrul de reglementare european. Deci trebuie să fim precauți și din acest punct de vedere și aș dori să ajung la următorul pas, care ar trebui să fie domeniul de uh, aplicare al uh, dreptului civil european. Este vorba de uh, uh, dreptul uh, consumatorilor european care va fi pus în aplicare de tribunalele naționale. Aici este uh, valabil principiul prin care fiecare tribunal este un tribunal european descentralizat. Uh, tribunalele folosesc uh, propriile norme procedurale, respectându-se autonomia procedurală a statelor membre, însă Curtea Europeană de Justiție controlează uh, punerea în aplicare corectă a normelor procedurale pe, uh, pe plan național prin uh, echivalare și prin uh, eficiență. Și, doamnelor și domnilor, aceste două criterii nu sunt foarte clar definite. Și trebuie să spunem că jurisprudența Curții Europene de Justiție în acest domeniu nu este previzibilă. Drept urmare, cred că există și un alt domeniu unde uh, trebuie să avem așteptări mai mari, și anume Carta Drepturilor uh, fundamentale, unde la articolul 47 se amintesc garanții procedurale care pot fi înțelese ca niște garanții minime și de fiecare dată când dreptul comunitar este pus în aplicare, atunci sunt valabile și garanțiile minime din Carta Drepturilor Fundamentale. Pentru a vă da un, un exemplu recent, de curând, Curtea de Apel din Anglia a trebuit să ia o decizie într-o speță unde utilizatorii unor uh, calculatoare Apple au folosit un browser care fusese folosit de Google în același timp pentru a uh, transmite reclame în mod simțit utilizatorilor acestui browser. Utilizatorii acestor browser sau au dorit să se apere și uh, Curtea de Apel din Anglia a trebuit să decidă dacă daune, dacă pot fi cerute daune nemateriale. Conform dreptului din Regatul, din Regatul Unit, acest lucru nu a fost posibil. Curtea de apel a făcut trimitere la articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale, spunând că uh, trebuie să existe un drept de protecție uh, uh, eficace și a acceptat Uh, această uh, speță și vedem cât de eficace poate deveni în mod concret Carta Drepturilor Fundamentale. Și în acest context se pune întrebarea în ce măsură la nivelul uh, legislației putem ajunge la o convergență, putem crea convergență. Există mai multe abordări care au fost și folosite până acum. Prima abordare este că în anumite sectoare să fie adoptate acte legislative speciale care au existat, uh, de exemplu, de uh, exemplu cu indisponibilizarea conturilor pe plan european și în asemenea cazuri se regăsesc în mod repetat standarde minime care creează un anumit nivel minim de protecție procedurală. În plus, mai există și uh, proceduri uh, independente, regulamentul privind uh, sumele neimportante, care nu a avut un succes foarte mare. În Germania, în fiecare an, se uh, au loc uh, 4 până la 600 de asemenea cazuri. Și există o diferență foarte mare față de cazurile privind daune mult mai mari. Apoi, un alt exemplu, o altă posibilitate este crearea unor uh, sisteme independente de soluționare a litigilor și Oficiul European pentru Brevete este un exemplu în acest sens. Și, în plus, există și posibilitatea ca, prin intermediul unor uh, recomandări neobligatorii, să pregătim anumite acte legislative. De exemplu, recomandarea privind uh, protecția juridică colect, colectivă care, odată adoptată, ar aduce cu sine și alți pași legali suplimentari. Și apoi există și o altă propunere și anume uh, un model legislativ european pentru dreptul uh, procedural civil. Sunt uh, măsuri cuprinzătoare care, din punctul meu de vedere, sunt interesante pentru că se bazează pe acceptanță. Și acum, foarte pe, pe, pe scurt, de ce ar trebui să, uh, să ne implicăm în acest uh, domeniu? Care sunt uh, interesele noastre? Și simplificarea legislativă nu este singurul argument. Șansa Europei este de a moderniza și reforma procedurile naționale acolo unde este nevoie. De exemplu, e justiție. Uh, de exemplu, informații mai bune în ceea ce privește încălcarea drepturilor uh, de autor. În plus, o egalitate de șanse între societățile comerciale, între actorii uh, economici. Și obiectivul principal însă trebuie să rămână garantarea accesului cetățenilor la justiție. Și spun acest lucru foarte pe șleau, trebuie să fim foarte atenți astfel încât prin sisteme uh, alternative să nu blocăm mai degrabă accesul cetățenilor la justiție. Și desigur, trebuie să întărim și activitatea și puterea economică, nu doar în domeniul insolvenței uh, societăților uh, comerciale, dar și în contextul activităților uh, troicii. În Irlanda, în Portugalia, am asistat la reforme cuprinzătoare a sistemelor judiciare în contextul crizei economice. Care ar trebui să fie strategia potrivită pentru a lua măsuri în uh, domeniul procedurilor civile. Pe de o parte, cred că avem nevoie de un grad mai mare de coerență. De ce de coerență? Pentru că deseori dreptul uh, comunitar uh, se referă deseori la probleme concrete, sectoriale și Uh, pierde din vedere poate pierde din vedere un sistem general și standardele minime din acest punct de vedere pot fi o soluție optimă pentru că nu merg prea departe, nu sunt atât de cuprinzătoare. Pentru a vă da un exemplu, uh, discu- uh, discuția care durează de atât de mult privind uh, dreptul uh, contractual privat, care nu, merg, uh, nu merge prea departe, ne demonstrează că este un exemplu unde se încearcă să se obțină prea mult. Apoi, inovă, este nevoie de inovare în contextul procedurilor civile și cred că Uniunea Europeană a făcut pași importanți în domeniul medierii, cel puțin în în uh, contextul transfrontalier al acțiunilor în instanță comune, trebuie ca acesta să fie mult mai simplificată. Și cred că portalul e-justiție, portalul e-justiție ar putea moderniza sistemele uh, judiciare. Și apoi, uh, recomandările de a demara anumite acțiuni în uh, instanță, în domeniul uh, insolvenței, de exemplu, în domeniul acțiunilor uh, colective, reprezintă un bun pas înainte, însă recomandările respective trebuie să devină mai sistematice. Uh, nu trebuie să fie pusă la dispoziția statelor membre doar în forma unui set de instrumente, ci ar Uh, trebui să pregătească singure actele legislative respective. Deci, pe scurt, standardele minime mi se pare că reprezintă o abordare adecvată pentru a ajunge la uh, un nivel european pentru procedurile civile comun. Vă mulțumesc pentru atenție și îmi cer, foarte, îmi cer scuze pentru că trebuie să plec mai, de, mai devreme, pentru că trebuie să fiu prezent la un alt eveniment. Vă mulțumesc foarte mult, domnule uh, profesor Hess. Și acum aș dori să dau cuvântul doamnei Eva Storkscrub uh, de la Universitatea din Uppsala. Thank you very much. Um... Vă mulțumesc. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Jurii, Vă mulțumesc din suflet pentru invitația pe care mi-ați lansat-o de a vă vorbi astăzi despre această chestiune. E o mare plăcere să mă regăsesc în fața dumneavoastră alături de Diana Weiss și domnul profesor Hess mi s-a spus că se va vorbi astăzi despre crearea unor standarde minime pentru procedurile civile. M-am gândit că cel mai bine ar fi să împart subiectul în trei uh, mari categorii și am să încep de jos în sus. Întâi voi vorbi despre procedura civilă în dreptul european, și anume ce este acest lucru, apoi ce sunt, de fapt, standardele comune și, în fine, de ce înseamnă crearea de standarde comune. Vedeți că folosesc cuvântul noi în uh, numele noi în uh, prezentarea mea. Este vorba despre un actor generic. Mă refer la noi, cei care ne aflăm în această sală, dar și la cercul mai larg al tuturor practicienilor din domeniul dreptului, al avocaților, magistraților și așa mai departe care au de-a face cu sectorul justiției civile în Europa. Ce înseamnă procedura civilă? Profesorul Hess uh, va vorbi deja despre multe subiecte care ne sunt comune, dar trebuie știut că în Europa există un sistem foarte complex, uh, multistratificat, pe măsura procedurii civile. Avem uh, cooperare juridică, um, facilitarea gestionării litigiilor transfrontaliere, cunoașteți uh, temeiul juridic, articolul 81, și așa cum spunea și profesorul Hess, există și proceduri specifice în curs de elaborare, spre exemplu, deja elaborate, spre exemplu, Uh, cea mai recentă, Ordonanța Asiguratorie Europeană de Indisponibilizare a Conturilor Bancare. Este vorba și despre chestiuni transfrontaliere. Regatul Unit, uh, Danemarca și Irlanda, de altfel, au uh, un interes special în această privință, în ceea ce privește standardele comune. Așa cum spunea profesorul Hess, există și legislația specifică, legislația de sector, unde s-au, au existat multe um, tendințe foarte interesante în ultima vreme în dreptul consumatorilor, în dreptul de proprietate intelectuală și um, dreptul competiției, uh, concurenței. Acestea vor intra în vigoare în următorii ani, deci deocamdată nu se poate ști ce vor presupune acestea pentru procedura civilă în Europa. Apoi, mai există și doctrina Reve și Comet uh, și uh, jurisprudența subiacentă. Este vorba despre gestionarea litigiilor în dreptul material european. Apoi avem nivelul constituțional în baza articolului 47 din Carta Drepturilor Fundamentale. Și apoi în al cincilea rând, un element foarte interesant, dar adesea trecut cu vederea, faptul că există foarte multe măsuri care au un impact asupra mm, sistemului mm, dreptului civil, cum ar fi mm, tabela de marcaj în domeniul justiției, formarea judiciară, care funcționează deja, rețelele care s-au creat, rețelele de judecători și practicieni din domeniul dreptului și apoi portalul uh, e-justiție. Deci iată, deci cinci mari uh, sectoare și atunci când vorbim despre standarde comune în procedura civilă europeană, trebuie să le, să le luăm în calcul pe toate acestea și modul în care interacționează ele s-ar putea părea că e vorba despre o dezvoltare fragmentară. Și acest lucru ar putea părea problematic, dar și poate părea drept o dinamică de-a dreptul inevitabilă în dreptul european. În orice caz, această, în utilizarea acestei tendințe trebuie să ținem în permanență seama de cele cinci sectoare când vorbim despre um, standarde minime comune și trebuie să ne gândim foarte bine la interacțiunile dintre aceste sectoare. În orice caz, există deja interacțiuni între acestea. Când ne gândim la standardele comune, suntem cu toții conștienți de mandatul constituțional legislativ care ar putea limita uh, alegerile de care dispun uh, legiuitorii. E vorba despre chestiunea temeiului juridic și uh, limitarea transfrontalieră de la articolul 81. Și apoi pentru uh, sectorul consumatorilor și al concurenței există de asemenea uh, limitări și de asemenea uh, limitări pentru piața uh, internă la articolul 141. Sunteți, sunt convinsă că știți prea bine toată chestiunea subsidiarității. Se discută foarte mult în Europa despre cât de departe ar trebui să se meargă în um, consultările pe marginea acțiunilor colective s-a putut vedea că mai multe state membre, atunci când uh, răspund la uh, întrebările comisiei, se arată destul de sceptice. Și vorbesc despre importanța ca aceste chestiuni să se dezvolte la nivel național. La, în Europa se face acest lucru la nivel supranațional, ar, ar trebui totuși să existe un dialog. Așa cum spunea domnul profesor Hess, există și uh, chestiunile politice, cum ar fi piața internă, um, spațiul de libertate, securitate, justiție, apoi să vedem pe cine ajutăm noi, pe cetățeni, pe societăți, IMM-uri, creditori, familii. E vorba de tot atâtea alegeri pentru politicieni să vadă pe cine vor să ajute și din ce motiv. Și apoi se deschide discuția uh, a cât de mult dorim să se facă această integrare, cât de extinsă ar trebui să fie aceasta. Uh, se uh, tot uh, bate monedă pe ideea uh, recunoașterii reciproce, mai ales în baza articolului 81 din TFUE. Dar poate că nu ne-am dat seama că în contextul pieței interne recunoașterea reciprocă nu a constituit niciodată nu a fost niciodată albă ca zăpada. Au fost uh, probleme încă de la început, au existat o serie de derogări și de scutiri, uh, standardele naționale au fost dintotdeauna foarte importante. Acolo, mă rog, s-a avansat destul de mult cu recunoașterea reciprocă în domeniul uh, dreptului civil, și trebuie văzut. Însă acum se bate monedă pe ideea de încredere reciprocă, dar care încă nu și-a uh, demonstrat cu adevărat uh, valențele. Încotro ne îndreptăm. Există deci cunoaștere reciprocă destul de mult în uh, regulamentul Bruxelles, în regulamentul privind uh, cererile cu valoare redusă și așa mai departe. Deci există anumite standarde minime, dar e de văzut dacă avem nevoie de mai multe standarde, de mai multe standarde comune sau dacă există alte căi de soluționare a acestor probleme. Așa cum spunea profesorul Hess, și eu consider că un uh, minimum de standarde comune ar constitui uh, calea cea bună înainte, un prim pas uh, înainte. Și avem nevoie de recunoaștere reciprocă fără garanții în unele cazuri. Acum rămâne de văzut ce fel de standarde comune Vrem minimum sau maximum? Vrem un uh, numinator, un, uh, un numitor comun? Iată, deci, o serie de întrebări care încă nu și-au găsit răspunsul. Proiectul actual uh, ELI Unidroa rămâne un uh, program foarte interesant se discută acum între specialiști dacă se poate într-adevăr ajunge la un model comun, la niște standarde comune. E vorba despre o discuție foarte provocatoare, pentru că s-ar putea să rămânem doar la nivelul unui exercițiu de comparare și e posibil să fie greu să depășim această etapă în care vizează strict uh, comparația dintre sistemele statelor membre. Încercăm deci să găsim uh, cel mai mic numitor comun și nici n-am vrea să călcăm uh, prea apăsat în uh, picioare statele membre. Cred că în discuțiile din grupul nostru încă nu știm exact care este răspunsul la această întrebare și cred că răspunsul nu va veni în foarte, foarte scurt timp. Trebuie să ne gândim la ce nivel ar trebui să lansăm lucrările și pe cine ar trebui să implicăm. Nu trebuie să-l privim ca pe un exercițiu de sus în jos, unul descendent, și um, așa să se um, pună în brațele uh, practicienilor standardele comune fără nicio implicare din partea acestora. Nu, din potrivă, magistrații, avocații și așa mai departe trebuie implicați în crearea acestor standarde comune. În orice caz, nici Roma nu s-a construit într-o zi. Suntem deci la început de drum. Și clar nu avem niciun fel de baghetă fermecată. Avem nevoie de timp pentru a vedea cum să creăm cu adevărat un uh, teren de joacă echitabil pentru toată lumea. Dar cred că este foarte important, dacă nu cel mai important, să fim conștienți de complexitatea situației și să fim gata de a discuta uh, serios această problemă, care este foarte complexă. Vă mulțumesc. We thank you. So this... Vă mulțumesc. Iată, doctor Eva Stoștrup de la Uppsala Acum putem să începem discuțiile, dar știu și cred că și Ana Wallace uh, ar dori probabil să intervină ca și domnul Schotter de la comisie. Să bineînțeles, dau cuvântul tuturora. Diana, vrei să spui câte ceva? În primul rând, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Am fost extrem de interesată să urmăresc prezentarea celor doi uh, profesori ca și în, în funcția mea de la Institutul uh, European, dar și uh, în ce privește vechiul meu mandat aici, uh, cum am început și m-am apropiat de această tematică și m-aș referi la trei aspecte în speță, coerență, utilitate și um, un alt aspect. Coerența este deseori menționată. Este foarte clar că peisajul este unul extrem de variat ceea ce ne permite să facem o serie de studii comparative. Însă, poate uneori nu este foarte lizibil și apar și alte probleme, așadar. Deci, coerența actului legislativ în viitor va fi un lucru de dorit. Utilitatea acum. Adică, și ne dorim această abordare și folosesc iarăși noi, noi dorim, pentru că e vorba de Europa, de europeni, de modul în care ne dorim uh, un acces mai simplu la justiție. Iar uh, Institutul pentru Dreptul European uh, a gândit aceasta din punctul de vedere a unei comunități a avocaților din toate zările, avocați, magistrați, cercetători și dorim să implicăm aici pe principalii noștri utilizatori. Cu toții tragem un semn de alarmă, în sensul că ceva nu merge, ceva nu funcționează. Trebuie ca sistemul să fie mai funcțional, trebuie să fie uh, un sistem care chiar să meargă. Și atunci ar trebui să fim conștienți de această așa zis amenințare la adresa statelor membre, dar nu este amenințare pentru că noul sistem poate să fie un sistem bun pentru utilizatori și bun pentru piața internă dacă aduce o soluție coerentă și accesibilă pentru toată lumea, pentru toți cei care doresc să li se facă dreptate. În sfârșit, tehnologia, noile tehnologii și acestea au probabil un caracter uh, destul de nociv asupra procedurilor și um, acțiunilor în justiție în curs. Însă există și oportunități în acest sens. Vineri, Consiliul organizează o ședință dedicată e-justice, e-justiție. Ei vor să îmbunătățească portalul e-justiție. Aceasta este partea de informare. Însă, ce facem cu această informație uh, de pe internet? Ea trebuie să devină ceva util, ceva care să permită uh, acceda, uh, accesul la um, proceduri europene cum ar fi small claims care există, dar care nu sunt cunoscute și tehnologia poate să ne ajute. Tot prin tehnologie, Europa va putea să ofere un sistem de rezoluționare a disputelor, a litigiilor online. Însă toate aceste elemente trebuie să se împletească într-un sistem coerent. Știm bine că fiecare face lucrurile separat, uh, cu proceduri diferite, trebuie o mai mare claritate, o mai mare coerență și cred că dacă avem mintea limpede vom putea într-adevăr să oferim un acces mai simplu la justiție, la dreptate. Este ceva ce ne dorim de multă vreme. Thank you. This was Diana Wallis, the president. Doamna Diana Wallis, președinta Institutului European Domnul Buda cer cuvântul. Da, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i felicit la modul cât se poate de sincer pe vorbitorii noștri de, de astăzi legat de niște chestiuni care ne preocupă. Ne preocupă pentru că până la urmă suntem în această comisie și tot ceea ce facem aici, practic, sau prin ceea ce facem aici, ne dorim ca într-adevăr să oferim un acces liber la justiție cetățenilor europeni. Este obiectivul, până la urmă, cel mai important pe care îl avem. În același timp însă, din păcate, din păcate constat, pentru că sunt un raportor la procedura uh, la small claims, această procedură de judecare a cererilor, mă rog, uh, simplificate, constat că există o reticență foarte mare din partea statelor la ceea ce înseamnă uh, niște standarde minime. Ori aici contravin până la urmă unor principii la ceea ce înseamnă funcționarea Uniunii Europene am decis să aparținem acestui spațiu european și atunci sigur că trebuie încetul cu încetul să acceptăm că pot să fie anumite lucruri care să crească performanțele noastre, inclusiv din punct de vedere al procedurii, procedurilor judiciare și a procedurii civile. Um, nu înțeleg această chestiune și, până la urmă, cred că statele membre trebuie să înțeleagă faptul că uh, aceste proceduri și cum este această procedură de judecare a cererilor cu valoare redusă este un instrument care vine în favoarea cetățeanului dar în același timp vine și în favoarea statului și în favoarea um, societăților comerciale pentru că da s a pus bine întrebarea aici noi pe cine reprezentăm reprezentăm cetățenii reprezentăm firmele sau pe cine nu eu cred că trebuie să îi reprezentăm pe toți într-un mod cât se poate de echilibrat. Pentru că dacă îi reprezinți doar pe cetățeni sau doar pe firme, să sigur că ai de-a face cu un dezechilibru și ceea ce nu-ți dorești, uh, mă rog, la un moment dat. Uh, aceste standarde minime, ele este clar că trebuie să fie acceptate, pentru că, repet, trăim în spațiul Uniunii uh, Europene, sunt foarte multe documente pe care le avem, a făcut trimitere la regulamentul Bruxelles 1, dar trebuie să înțelegem că nu întotdeauna aceste regulamente acoperă toate situațiile posibile care l-a avut în vedere la un moment dat Comisia și vă dau un exemplu legat de ceea ce înseamnă posibilitatea de a te judeca pe dreptul muncii din stat, uh, în statul membru sau din statul de origine în care tu ai, uh, ești. Acest regulament Bruxelles 1 nu permite, de exemplu, lucrătorului care desfășoară o activitate în alt stat membru să se întoarcă în țara lui de unde să facă procedura împotriva angajatorului rău platnic. Iată, deci, este pentru noi o uh, oportunitate și o posibilitate de a simplifica viața cetățeanului de a i face accesul mai liber la justiție și cu toate acestea uh, din păcate la nivelul consiliului și a statelor membre da, mă rog există o foarte mare reticență în acest sens. închid prin a vă felicita pentru munca depusă să vă îndemn mai departe să studiați și să încercați ca prin dezbaterile pe care vreau să le aveți să convingeți statele membre că până la urmă cu toții suntem aici, și dumneavoastră, și noi, și toată lumea, să facem viața uh, mai bună pentru cetățenii. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnule Schotter, vă rog. Mulțumesc. Mă bucur foarte mult că sunt aici în numele Comisiei Executive pentru că e un subiect foarte important, foarte interesant de asemenea. Drepturile procedurale sunt foarte importante nu numai în dreptul penal sau procedurile penale unde s-au făcut pași importanți, ci și în partea de procedură civilă sau în drept civil. Aici lucrurile au luat o turnură un pic diferită. Am auzit aici uh, idei foarte interesante care au fost exprimate aici de către uh, colegii de alături și ei arată cum a evoluat peisajul acestui drept civil, ce evoluții au avut loc, uh, diverse și variate și trebuie să nu uităm acest lucru. Domnul Buddha a vorbit despre acest instrument așa de important, această uh, procedură small claims, ceva deosebit de important care se află în negocieri. negocieri. Toate aceste instrumente, în modul lor, au un impact asupra drepturilor procedurale, într-un fel sau altul. Și, într-o oarecare măsură, rezultatul a fost uh, unul, uh, să zicem, uh, foarte variat, inegal. Comisia înțelege treaba asta, este conștientă de acest lucru, este oare ceva bine sau rău eu aș spune că, la urma urmei, așa cum spune Diana, ar trebui să ne îndreptăm cu toții către corent, așa, trebuie, așa trebuie să arate obiectivul ultim. Comisia a adoptat un document în 2014, EU Justice Agenda pentru 2020, care uh, a urmărit procesul Asis de Justice, adică o adunare care să își pună cap la cap ideile pentru a vedea cum va arăta justiția noastră la orizontul anului 2020. E bine, în acest document se desprinde următoarea idee, și anume că trebuie să avem mai multă coerență care să caracterizeze procesul acesta. Însă acest obiectiv este demn de laudă e foarte bun, însă trebuie să fie pus în balanță cu alte obiective. De pildă, să facem progrese pentru a consolida achiul. Așa cum se poate face acest lucru, uneori este un proces greoi, uneori uh, nu putem fi foarte ambițioși, în orice caz mai puțin decât ne-am dori eu Însă, cel mai important este să știm pe ce drum am apucat-o și să știm dacă facem progrese sau nu. Și acest caz cu small waves, cu aceste cereri cu valoare redusă, acesta este un exemplu foarte interesant. Este un prim pas foarte important pentru că apar aici multe inovații și uh, apare și o abordare originală europeană, însă asta trebuie să se potrivească și cu ce se întâmplă pe plan național. Știm bine că e vorba de un proces în curs. Uh, suntem pe cale de a revizui aceste prime etape și suntem încrezători uh, că suntem pe calea cea bună, dar cu siguranță vor exista niște analize, niște bilanțuri și uh, mai încolo, ca să vedem cum ne mișcăm. În orice caz, o luăm pas cu pas vreau să vă spun și sper că nu vorbim aici numai despre aceste cereri cu valoare redusă, pentru că ne sperăm uh, că vom avea și o revizuire a Brussels 2A, Brussels 2A și codul, uh, codul familiei și așa mai departe. Iată tot atâtea instrumente în domeniul cărora ne dorim și ar putea să existe norme comune. Însă, standarde comune, însă acum întrebarea este dacă să facem acest lucru în mod orizontal, ar fi asta ceva bun, sau această abordare ne-ar îngreuna sarcina în condițiile în care uneori discutăm niște acte legislative cât se poate de concrete și s-ar putea ca această integrare orizontală să ne încetinească procesul. Eu cred că asta este marea problemă, cum uh, progresezi, cât de repede mergi în acest sistem și cât de utile sunt rezultatele obținute. În orice caz, ideea este să ne menținem uh, ținta. Vreau să mai menționez un alt aspect pe care a menționat doamna uh, colega de la Uppsala acele Justice Scoreboard, acele tabele de bord, uh, trainingul e-justice și alte inițiative și rețeaua ENI, judecătorilor și așa mai departe, europeni. Toate acestea, de fapt, sunt parte a unei adevărate culturi, o adevărată interfață uh, care reflectă integrarea europeană, dar care reflectă la fel de bine și evoluțiile naționale. Și e vorba de un proces în curs și, bineînțeles, avem acest exercițiu extrem de util care este făcut uh, sub patronajul Institutului ELI, așadar, Comisia îl urmărește cu atenție și suntem convinși că acest proiect uh, va fi o piatră în plus în acest edificiu. În sfârșit, eh, sper că am răspuns la întrebări în fața tribunalului, dacă îmi permiteți, și acum eh, vă dau înapoi cuvântul. Domnul Raie. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците за изчерпателните анализи, които през... Țin să mulțumesc eh, pentru analizele atât de complete prezentate astăzi. Dragi colegi, a sosit momentul să avem o abordare mai coerentă și mai structurată în ceea ce privește intervenția europeană în uh, dreptul uh, civil procedural. În ultimii ani s-a făcut resimțită din ce în ce mai clar nevoia de a introduce standarde minime comune în statele membre. Și acest lucru, pentru a garanta um, libera circulație a deciziilor de justiție, trebuie să existe o încredere reciprocă totală în um, procedurile uh, reciproce și a, pentru aceasta magistrații din statele membre trebuie să fie convinși că um, aceste decizii sunt respectate în, toatele, în toate statele membre. Încorporarea normelor minime în uh, ordinea juridică națională trebuie să țină seama de sectoarele în care codurile de procedură civilă se aplică pentru a garanta un progres uh, și uh, o codificare a acestor procese pas cu pas. E important să știm pe ce cale o vom apuca dacă vom avea instrumente valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene, există um, um, um, deja exemplul uh, cu cererile cu valoare adăugată sau uh, cum ar fi sectoarele de proprietate intelectuală, dreptul consumatorilor și așa mai departe. Thank you, Mr. Radev. Vă mulțumesc, domnule Radev. Doamna Regner are cuvântul. Și apoi urmată de doamna Delvo. Foarte pe scurt, din păcate, prezentarea domnului uh, Fos am uh, ratat-o. Am asistat doar la partea finală a prezentării doamnei Stopscrup. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ați uh, dat curs invitației noastre. V-ați referit dacă este posibil să impunem încrederea reciprocă de sus și dacă mm, atunci când vine vorba de principiul recunoașterii uh, reciprope, uh, uh, reciproce, acest lucru ar putea să funcționeze dincolo de diferențele care există în Consiliu. Există foarte multe exemple care ne demonstrează că în anumite situații Uh, este posibil să înregistrăm progrese în uh, Europa, chiar dacă nu sunt uh, impuse standarde minime, pentru că acest lucru nu a fost posibil. Și apoi, doamna Wallis, după cum a spus și dumneavoastră, chiar am avea nevoie de un grad mai mare de coerență și eu sunt uh, încrezătoare că noi aici, membrii Comisiei Jurii, am putea da un imbolt mai mare în acest uh, sens și un uh, dosar uh, care a fost promovat foarte mult în ultimul mandat legislativ de domnul Berlinghe, dar și de alții. Este vorba de pregătirea profesională a magistraților uh, în, într-un mod armonizat. Cred că acest lucru ar putea ar putea contribui să ajungem ca în domenii guvernate de regulamentul Bruxelles 1A sau de Bruxelles 2A să ajungem la uh, o situație care să îi determine pe europeni să înțeleagă că Europa nu îi împiedică în activitățile lor, ci din potrivă îi ajută. Uh, Oamenii nu mai știu ce să, ce să înțeleagă în domeniul uh, familial. Există anumite obstacole care uh, nu există în alte domenii și eu sunt uh, convinsă de faptul că dreptul civil este un domeniu unde nu se manifestă interesele politice și unde am putea să mergem foarte mult uh, înainte pentru a, dacă reușim să înțelegem care sunt pașii necesari pentru a merge înainte. Poate fi vorba de standarde minime, de exemplu, și atunci ar fi foarte important ca noi la Parlamentul European să fim foarte preciși, pentru că doar dacă suntem foarte uh, preciși, atunci vom reuși să să mergem înainte. După cum am spus, nu am uh, asistat la, decât la partea finală a intervenției dumneavoastră, care mi s-a părut una deosebit de interesantă. Mulțumesc, doamna Delvoare, cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Țineam și eu să mulțumesc uh, oratorilor de astăzi, ale căror prezentări mi s-au părut extrem de instructive. Recunosc că eu abia acum, sau mă rog, de foarte puțin timp, am început să descoper procedurile din dreptul civil. Și îmi zic, da, e mult prea complicat, sunt prea multe instrumente și cum ar putea atunci un cetățean obișnuit să știe cui să se adreseze, cum să-i găsească pe acei avocați care cu adevărat să cunoască procedurile din țara sa, Așa cum spunea profesorul Hess, în Luxemburg se cheltuiesc foarte mulți bani pentru crearea unui sistem uh, de justiție, dar se cheltuiesc mulți bani pentru tot în, în momentul de față. Dar țin să vă asigur că chiar și în țările care cheltuie mulți bani, nu e 100% sigur că ai să găsești acel jurist care să te însoțească pe drumul procedurilor așa cum ar trebui. Mă rog, eu vreau să fiu totuși optimistă și țin să încurajez și să sprijin această abordare. Da, trebuie să arătăm că munca noastră este utilă și că trebuie să căutăm coerența. dar, și aici am o întrebare pentru specialiști, cum ne putem asigura de un plus de coerență? Eu avem impresia că această procedură pentru definirea standardelor minime este o procedură care funcționează binișor chiar. Evident că ar trebui să aibă, să trecem printr-o codificare pentru ca tot sistemul să fie cu adevărat funcțional și pe înțelesul tuturor, dar acum, după scurta mea experiență, încep să dau semne de scepticism. Pentru că dacă suntem prea ambițioși, o să călcăm pe toată lumea pe bătături și atunci va trebui să dăm înapoi. În ceea ce privește cooperarea dintre judecători și experți, Înțeleg că există o rețea, există cursuri de formare care se adresează acestor persoane. Ei bine, aș vrea să știu ce pondere din uh, specialiștii din domeniul uh, dreptului pot fi uh, vizați de aceste cursuri și așa mai departe ca să știu cam în cât timp o să ne atingem cu adevărat obiectivul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că niciun alt membru al comisiei noastre nu dorește să ia cuvântul. Deci aș dori să dau uh, cuvântul invitațiilor pentru a reacționa întrebărilor din partea membrilor. Domnule profesor Hess, vă mulțumesc. Aș dori să uh, continui cele spune, spuse dumneavoastră și voi continua în limba germană Trebuie să înțelegem foarte clar că pentru judecătorul mediu european, uh, numărul cazurilor uh, transfrontaliere se află undeva între 1 și 5%. Deci nu prea au experiențe cu aceste uh, spețe. Și dacă avem un număr foarte mare de acte legislative heterogene, judecătorii trebuie să se pregătească din punct de vedere profesional tot timpul și este un lucru care afectează și pe juriști, pe avocați. Acest uh, regulament uh, privind cererile cu valoare redusă este un exemplu prost, pentru că acest regulament nu a fost și nu este cunoscut. Și în regulament trebuie să fie introduse norme care obligă statele membre să facă cunoscut acest regulament, să publice statisticile uh, relevante pentru a înțelege care sunt punctele relevante. Regulamentul în sine este un instrument foarte bun însă Comisia Europeană nu poate controla modul în care este pus în aplicare. Uh, directiva este un instrument mai bun pentru că poate fi verificat gradul de transpunere și poate ar trebui să ne gândim și la acest aspect. Un punct uh, esențial este un regulament care să nu fie prea specific și să nu eliminăm uh, anumite uh, norme pentru că am văzut că există anumite, anumite regulamente care sunt uh, folosite mai mult decât uh, regulamentele care au apărut după Bruxelles 1. Deci este bine dacă statele membre în sistemele lor naționale adoptă norme care fac trimitere la achiul comunitar și am putea uh, scrie acest lucru în uh, achiul comunitar. Deci avem nevoie de pași mărunți, de o abordare coerentă pentru a verifica unde se manifestă problemele, pentru a putea identifica cele mai bune practici, să vedem unde func- uh, situația funcționează foarte bine și avem învățăminte de, de tras și astfel doar vom putea să mergem înainte. Doamna Wallis, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Câteva remarci în primul rând, mi se, poate, mi se pare foarte inter- interesant că discutăm despre uh, rețele, despre judecătorii naționali și de rolul acestora în arhitectura europeană. Nu doresc să sun ca o voce din trecut, însă în momentul în care eram membra Parlamentului European, știu că a existat un raport pe marginea acestui uh, subiect, asupra căruia poate merită să revenim pentru a vedea care sunt progresele înregistrate din punctul de vedere al angajamentului judecătorilor, cunoștințelor uh, acestora și angajamentul acestora prin organizațiile uh, existente. Este un angajament tot mai mare, însă cu un ritm uh, încet. Apoi m-ați întrebat câteva lucruri în legătură cu această idee a coerenței. Sunt cu totul de acord că trebuie să progresăm precaut înțelegând uh, delicatețea situației și că acest lucru este perceput ca fiind un progres foarte încet. Însă, este important să înțelegi uh, în ce direcție te îndrepți și cum se vor potrivi toate lucrurile până la urmă. Aceasta este cheia succesului, pentru că dacă vom păstra această abordare fără mițată, sectorială, fără să știm încotro ne îndreptăm va fi foarte dificil. Și cred că din acest punct de vedere uh, activitatea, activitatea institutului, institutului uh, juridic european UNIDROA va fi foarte utilă. Nu cred că noi vom găsi un uh, răspuns universal, însă cel puțin vă, un, o parte a comunității uh, juridice va trece prin aceste discuții și va veni cu o parte a răspunsurilor. Și mi se pare un lucru bun că colaborăm cu UNIDRA pentru că această organizație se bazează pe uh, statele membre și dacă mm, vom avea informații, un schimb de, de informații rele, uh, relevante cu această organizație, cred că acest lucru va fi util și pentru noi și pentru Parlamentul European până la urmă. Vă mulțumesc. Am dorit să spun uh, ceva pe care îl uitasem la intervenția anterioară. Aș dori să menționez și sunt cu totul de acord cu cele spuse de Diana. Ar trebui să știm încotro ne îndreptăm, ar trebui să fie linia noastră uh, directoare. În mod uh, inevitabil vom avea o abordare pas cu pas Uh, însă întotdeauna să ne concentrăm pe necesități, așa cum ați spus și dumneavoastră, doamna Regner, necesitățile concrete ale cetățenilor, ale societăților comerciale. Poate situația va părea puțin haotică, dar atâta vreme cât știm încotro ne, ne îndreptăm, atâta vreme cât vom avea o anumită foaie de parcurs, acest lucru va fi foarte util și ajung uh, la un lucru, la un aspect foarte important al uh, reglementării mai, mai inteligente, mai bune, care ar trebui să reprezinte o altă orientare importantă pentru noi. Întotdeauna trebuie să evaluăm impactul și când discutăm despre uh, procedurile civile naționale, tratatele ne obligă să respectăm diferitele tradiții, dar pe de altă parte nu trebuie să ne pierdem din vedere obiectivele pe care le avem la nivel european Uh, s-ar putea să existe motive întemeiate pentru a interveni la nivel european, respectând principiul unei mai bune reglementări și înțelegând foarte bine care sunt acțiunile noastre. Și din acest punct de vedere, tocmai am uh, lansat uh, o cerere de propuneri, de propuneri pe data de 2 iunie pentru a examina acest domeniu al dreptului procedural ne-am concentrat asupra a două uh, arii specifice din dreptul procedural. În primul rând, s-a uh, menționat importanța abolirii procedurii exequator și importanța uh, încrederii reciproce. Prin studiul pe care le-am comandat, dorim să înțelegem care sunt dificultățile, care sunt punctele de blocaj, unde nu funcționează uh, încrederea, pentru că în temeiul acestor elemente concrete vom putea apoi să identificăm uh, punctele unde trebuie să trecem la anumite măsuri, să nu avem o abordare de sus în jos să, și să permitem o cooperare reală. Deci, Tocmai am comandat acest uh, studiu pe data de 2 iunie, care va fi unul foarte important și care conține și un alt uh, element amintit, și anume uh, jurisprudența când vine vorba de punerea în aplicare a eficacității cu un punct central privind dreptul, drepturile consumatorilor. Deci, este un studiu deosebit de ambițios și să sperăm că vom primi o ofertă cât mai interesantă pentru efectuarea acestui studiu. Și aș dori să mai menționez că în domeniul dreptului procedural avem la dispoziție diferite instrumente, colectarea probelor, regulamentul privind serviciile, față de vis-a-vis -vis de care avem un raport deja la sfârșitul anului 2013 și mai există și un uh, studiu privind modul în care funcționează servi- uh, regulamentul privind serviciile în diferitele state membre. Uh, trebuie să înțelegem, să avem o imagine cât mai acurată a situației din statele membre, doar acest lucru ne va ajuta să mergem mai departe și ajung acum la uh, întrebările pe care mi le-ați adresat referitoare la rețele și pregătire uh, profesională. Aveți dreptate, într-adevăr, uh, punerea în aplicare este fundamentală. Există rețeaua judiciară uh, europeană în, în domeniul dreptului civil și comercial, cu întâlniri de șase ori pe an, care permite Uh, contacte nu doar între judecători, dar între toți actorii implicați și această rețea dorește să devină un, mul- uh, un multiplicator care să permită uh, extinderea acestei experiențe între toți profesioniștii din, din acest domeniu și acum reflectăm la posibilitatea de a spori vizibilitatea acestei uh, rețele, care nu este atât de bine cunoscută pe cât uh, merită. Uh, și portalul e-justiție este deosebit de util pentru diseminarea informațiilor și pregătirea profesională, de asemenea, este deosebit de importantă. Aici avem un obiectiv privind Uh, un număr minim de profesioniști pe care trebuie să îi pregătim. Deci încercăm ca aceste pregătiri profesionale să atingă cât mai mulți uh, uh, profesioniști. Domnul Hess s-a referit la importanța statisticilor. Fără datele statistice nu poți avea un proces real de evaluare. Însă, pentru a Uh, aduna date statistice, mm, ai nevoie de anumite uh, resurse și din acest punct de vedere depindem de uh, ministerele de resort din uh, statele membre și nu întotdeauna resursele se îndreaptă acestui proces de colectare a datelor statistice, însă mm, Trebuie să înțelegem cât de importante sunt datele statistice simtite, care sunt foarte utile pentru uh, procesul legislativ. Vă mulțumesc. Thank you. Very, very briefly. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt. Țin să mulțumesc tuturor pentru dialogul uh, și întrebările extrem de interesante lansate și care ne încurajează să lucrăm mai departe pe aceste chestiuni. Uh, am uh, lucrat uh, ani de zile ca practician în domeniul dreptului, în trei țări membre diferite, și am observat cât de frustrante sunt, este diferența dintre normele de la o țară la alta. Într-adevăr, sunt multe de făcut și în ceea ce privește educația în domeniul juridic este un element foarte important. Și de altfel, tocmai asta încerc să fac eu la Universitatea din Uppsala. Mă încurajează faptul că mai multe instituții văd imaginea în ansamblu, dar uh, nu trec cu vederea nici uh, amănuntele și aceasta mi se pare extrem de important. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Nu văd să mai dorească cineva din sală să ia cuvântul. Țin să le mulțumesc încă o dată distinșilor noștri invitați pentru prezența alături de noi și pentru informațiile aduse. Din păcate, nu putem să ne luăm la revedere de la profesorul Hess, care a părăsit deja sala, dar uh, putem să o facem uh, față de cei trei invitați care au rămas în sală. Încă o dată vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici și sper că vom putea să ne continuăm dezbaterile și pe viitor. O astfel de dezbatere este necesară. Vă mulțumesc! Yeah. Okay. um. <laughs> we can continue uh, by point number. Putem continua acum cu punctul 6 de pe ordinea pe zi. Amendamentele uh, la posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole. Dau cuvântul uh, doamnei Rozier, raportoare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, permiteți-mi să le mulțumesc colegilor pentru amendamentele înaintate, amendamente care demonstrează faptul că există un consens în privința nevoii existenței unui um, instrument care să vizeze uh, indicațiile geografice. Mulțumesc tuturor pentru caracterul constructiv al um, contribuțiilor lor atât în ceea ce privește menținerea locurilor de muncă locale, a um, întreprinderilor foarte mici și îmbunătățirea atractivității turistice a um, regiunilor și vizibilitatea pentru consumatori în ceea ce privește originea produselor produse pe care acești consumatori le cumpără și care astfel vor ă, avea și garanția că produsele respective provin dintr-un loc și din niște întreprinderi care sunt prezente în acele teritorii și care respectă metode de producție clare. Este vorba despre un dispozitiv care se adresează în principal micilor întreprinderi, chiar foarte micilor întreprinderi și acest lucru a fost subliniat de mulți colegi în amendamente și anume accesibilitatea acestui dispozitiv este esențială. Acest dispozitiv trebuie să nu constituie o frână în calea inovării, din potrivă trebuie să încurajeze întreprinderile, chiar dacă acestea sunt de natură tradițională, totuși ele pot inova. De aceea, dispozitivul nostru trebuie să sprijine deci și inovația. Sunt întru totul de acord cu propunerea câtorva colegi de a ne inspira din dispozitivul pentru indicațiile uh, geografice pentru produsele agricole, pentru a imagina sistemul de uh, protecție pentru produsele neagricole dar eu aș fi destul de circunspectă în ceea ce privește amendamentul doamnei Wikström, amendamentul 28, care cere o fuzionare a celor două dispozitive. Eu cred că fiecare vine cu specificul uh, său și ar trebui în consecință să fie tratate în mod separat. Dar, încă o dată, ne-am putea uh, inspira din sistemul pentru produsele agricole. Unii colegi cer uh, lansarea unei noi faze de studiu, ei bine, eu cred că am cam trecut vremea studiului și a examinării. Comisia și-a făcut treaba foarte bine, mai ales prin studiul din 2013, un studiu foarte complet în privința uh, a ce există deja și a potențialului de viitor. De asemenea, și consultarea de anul trecut a dus la rezultate foarte bune care au fost publicate și cred că acum dispunem o bază de informații suficient de amplă. În amendamentele de compromis, așa cum cer unii colegi, și eu aș pleda ca Comisia Europeană, Europeană să intre acum în faza de elaborare a legislației pentru uh, extinderea indicațiilor geografice la aceste produse. E vorba de compromisuri, deci, dar care sunt uh, susținute de mulți colegi și uh, eu aș dori să le propun mai departe. În ceea ce privește cadrul legislativ, țin să subliniez faptul că, și de altfel acest lucru va fi preluat în avizul colegilor de la INTA, deci să subliniez nevoia de a avea un cadru legislativ pentru o mai bună protecție a indicațiilor geografice. Și asta și în contextul acordurilor comerciale internaționale. Așteptăm deocamdată avizul de la INTA și de la Cultură și Piață Internă, care vor veni deci să alimenteze amendamentele deja înaintate. Încă o dată, țin să mulțumesc colegilor pentru propunerile foarte constructive făcute până acum și voi uh, propune amendamente de compromis cât mai extinse cu putință în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Mr. Buda. Domnul Buda. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să o felicit pe raportoare pentru munca depusă. Este absolut uh, important pentru noi să avem și o astfel de legislație în acest domeniu, pentru că Adineauri spuneam cât de important este să trăim acest sentiment că aparținem la o Europa unită, dar în același timp avem nevoie și să ne păstrăm diversitatea în această unitate a Europei și iată că acest instrument vine și ne oferă această posibilitate de a ne păstra până la urmă diversitatea în cadrul unei um, Europe Unite. Merg și eu pe aceeași variantă că este nevoie totuși de o legislație uh, separată de cea a indicațiilor geografice pentru produsele alimentare, pentru că discutăm de altceva aici și cred că până la urmă uh, această legislație ne va permite practic um, să păstrăm valorile pe care le are fiecare stat uh, membru al Uniunii Europene, așa cum sunt ele uh, practic de, și de când le avem din vremuri străvechi. Mulțumesc! Domnule Le Breton. Domnule Breton, sunt de acord și eu cu acest text. Multe dintre amendamentele înaintate sunt foarte interesante și uh, permit îmbunătățirea textului. Cred că interesul acestui text este subliniat, era subliniat deja în versiunea originală a textului și prin amendamentele care vizau uh, lupta împotriva uh, contrafacerii, încurajarea turismului, protecția consumatorilor, um, lupta împotriva concurenței neloiale, concurenței uh, internaționale neloiale și așa mai departe. Observ că unele amendamente încearcă să protejeze specificul național. Într-adevăr, cred că um, acest specific este important atunci când funcționează bine. Universi uniformizarea e foarte bună, dar nu trebuie să ducă la Uh, uniformitate de colo până colo. Definiția indicațiilor geografice protejate pentru produsele neagricole ar trebui să fie foarte clară și foarte la obiect. Cred că în versiunea ori inițială, unde se făcea o definiție uh, extinsă, ar trebui să fie corectată prin amendamentele de compromis. Există și unele pericole la care trebuie să avem grijă nu cred că trebuie să fie extinsă această protecție la unele uh, semne sau simboluri netextuale, pentru că um, uh, pericolul aici ar putea fi mare, trebuie să avem grijă unde călcăm. Trebuie de asemenea să avem grijă și în ceea ce privește protecția uh, indicațiilor negeografice. Am depus în acest sens amendamentul 38 tocmai în această idee de prudență. Și apoi sunt de acord cu doamna Rozier în ceea ce privește armonizarea totală cu indicațiile mm, pentru produsele agricole. Într-adevăr, trebuie interzisă o astfel de, um, de suprapunere. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mr. Anderson? Domnul Anderson are cuvântul. Mulțumesc. Tror att det nog går att få... Mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, trebuie să avem un sistem fiabil în acest domeniu, însă trebuie să fim atenți când vine vorba de detalii, de amănunte, ca să nu avem probleme mai târziu. Și deci există preocupări. Mai cu seamă, din perspectiva noastră, este vorba de faptul că există diferențe mari între produsele agricole pe de-o parte și celelalte pe de altă parte. Și atunci trebuie respectate aceste diferențe așa cum se cuvine. Produsele agricole, de pildă, în acest domeniu, piața și consumatorii sunt cei care cumva, prin acest joc al alegerii mențin calitatea înaltă a produselor. Însă nu e același lucru cu produsele neagricole, pentru că nu sunt suficienți producători pe piață pentru că exista pentru fiecare produs uh, o concurență așa cum trebuie. Și atunci transmitem un mesaj de alarmă, să fim prudenți, așadar și să nu ne inspirăm prea mult din sistemele existente care protejează produsele agricole atunci când le creăm pe cele pentru produsele neagricole. Și când vorbim despre acea taxă unică, nu știu dacă asta trebuie să fie impus. Trebuie să ne gândim la o taxă care poate să fie sau nu reînnoită după caz. Vă mulțumesc. I do not see any other requests. Văd că nu mai sunt alte cereri de intervenție. Doamna Rozier, domnul de Grandes. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze pentru că uh, am venit un pic cam târziu. Am avut treabă. O reprezint aici pe colega Tarovski, care nu a putut să fie prezentă și îmi cere, așa cum am făcut-o și data trecută, să vorbesc în numele ei și îmi spune să mă scuz și să-i spun poziția. O să fac asta pe scurt. Vă aduceți aminte, doamna uh, raportor că noi uh, am avut o opinie bună inițială asupra raportului dumneavoastră și nu suntem acum în poziția de a ne schimba această atitudine. Nu. Pur și simplu dorim să completăm uh, ceea ce am spus inițial. Raportul arată bine. PP-ul uh, a transmis uh, amendamente, avem raportori din umbră, nu vreau să mă antepronunț asupra altor, altor opinii, pentru că fiecare opinie sale, dar vreau să spun că PP-ul are o poziție aici, la Comisia Jurii și uh, această poziție este una pozitivă. Pur și simplu, amendamentele noastre trebuie să le vedeți ca pe ceva de completare, de îmbunătățire a textului redactor, uh, doamnei raportor, care este bun. Așadar, pur și simplu, mă voi mărgini, pur și simplu, să spun numele colegei care criterii trebuie să fie respectate și să vedem uh, cum va evolua raportul în funcție de ce majoritate va avea câștig de cauză. Până la urmă, voi fi uh, cât se poate de succint, voi uh, încerca așadar. Colegul spune că această protecție a produselor agricole existentă în Europeană ar trebui să fie aceeași protecție conferită și produselor neagricole. Ar fi o ocazie, o oportunitate. Ar fi bine ca în raport să figureze o astfel de tendință. Amendamentele ne-au prezentat uh, lucruri cât se poate de clare, dar trebuie să subliniem faptul că Europa are multe cunoștințe bazate pe meșteșugărie, pe artizanat, uh, pe uh, alte cunoștințe străvechi care merită să fie transmise, să valorificăm patrimoniul artistic, folcloric și să acordăm aceste indicații geografice precise pentru aceste produse. Suntem de acord cu abordarea doamnei raportor și vă uh, prezentăm aceste amendamente care să sublinieze, printre altele, faptul că indicația protecție geografică este un bun tangibil care trebuie să fie promovat. promovat. E vorba de autenticitatea produselor care trebuie să fie evidențiată și de protecția consumatorilor. În amendamente se mai spune că această indicație geografică poate să aibă și urmări economice pozitive Eh, este important acest lucru, nu e ceva minor, pentru că până la urmă eh, acesta nu este ceva minor, nu. Sunt elemente care, iată, concret pot să aducă beneficii memeurilor noastre, regiunilor noastre, în Europa în general. Și deci sunt lucruri cât se poate de importante. Amendamentele vorbesc de asemenea despre rolul autorităților publice, al autorităților locale deci, această indicație geografică protejată trebuie să fie discutată la toate șeronele, la toate nivelurile, ca toate autoritățile să fie conștiente. Vrem să atragem atenția și asupra celorlalți agenți economici, asupra importanței acestor măsuri. De asemenea, să se creeze un sistem de controle, inspecții, sancțiuni, Uh, de măsuri care să verifice în ce măsură se aplică ca atare aceste măsuri, lupta împotriva fraudei, împotriva sau pentru uh, protejarea acestor indicații și mai departe. Trebuie să acționăm cu uh, mintea limpede și să știm clar ce vrem. Doamnă raportor, sunt convins că dumneavoastră, concepțiunea dumneavoastră, veți alege criteriile utile care vor figura până la urmă în raport amendamentele PP-ului. Sunt amendamente constructive, așa cum le-au depus și celelalte grupuri și cred că ele pot fi foarte bine și ușor integrate în amendamentele de compromis, deci transversale. Cred că vom face acest lucru și uh, dacă facem acest lucru, eu cred că acest raport va cântări mai greu, va reprezenta un mesaj și o voință comune ale Parlamentului nostru. Iată, acest document răspunde unor revendicări uh, a firmelor noastre, ale cetățenilor noștri care doresc o protecție a patrimoniului comun și care doresc și mm, uh, dezvoltare, creștere economică, locuri de muncă și așa mai departe. Deci avem încredere în aceste indicații geografice europene și suntem convinși că astfel acest raport va avea câștig de cauză. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc! Doamna Rozier, doriți să interveniți din nou? Foarte pe scurt vreau să mulțumesc colegilor pentru toate explicațiile pe care le-au adus referitoare la amendamentele lor și da, vom încerca să atingem un compromis cât mai amplu posibil în perioada care eh, ne așteaptă. Mulțumesc! Bun, dacă așa stau lucrurile, eu cred că am epuizat ordinea de zi din această după masă și continuăm cu coordonatorii. Mulțumesc pentru participare.